legat. Nu au, fost uh, prevăz- nu au existat obiecții în termenul de 24 de ore. Conform regulii 105, aliniatul 6, recomandarea este aprobată și se va publica cu textele adoptate de mâine 17 decembrie. De asemenea, doresc să vă informez că, în conformitate cu regulile,